So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich äh, begrüßen. Dragi colegi, uh, vă salut uh, la această reuniune. Vedeți că președintele și nici vicepreședintele, de fapt, nu sunt aici uh, la prezidiu. Nu știu de ce am fost ales eu să fiu președintele acestei ședințe. Nu știu dacă e pentru că sunt cel mai uh, Um, vârstă deputat sau din cauza că sunt cel mai în vârstă în Parlament. Oricum o fi, este foarte interesant pentru mine să fiu aici pe acest scaun, pentru că din 1999 din, în 2007 am condus reuniunea de grup a PPE-ului în această sală, dar haideți să nu mai fim nostalgici și să trecem la activitatea noastră de astăzi. Vreau să vă întreb întâi dacă există observații în legătură cu ordinea de zi, nu este cazul, deci ordinea de zi se adoptă ca atare. Apoi trecem la punctul 2, comunicarea ale președintelui. Nici aici nu avem nimic, nu are rost să întârziem reuniunea cu inutil. Trecem de aceea la acordul dintre Uniunea Europeană și Armenia, facilitarea eliberării vizelor. E un raport fără amendamente în votul din comisie. Avem un vot electronic și vă rog să votați acum. S-a deschis votul, da, vă rog. Doamna Nielsen, vă rog. Mulțumesc. Întrebarea pe care vreau eu să o pun, uh, pentru că nu am avut un schimb de opinii pe acest aviz, aș fi vrut să pun uh, o întrebare, pe de-o parte, raportorului și comisiei în același timp. Întrebarea este următoarea. Atunci când Parlamentul a discutat despre acordul de facilitare a eliberării vizelor cu Rusia, am cerut ca acest acord să nu se aplice rezidenților uh, teritoriilor din Georgia și Abhazia și Oseția de Sud, care sunt uh, deținătorii pașapoartelor uh, ruse. Aș fi vrut să știu, deci, dacă Comisia a făcut o paralelă cu situația aceasta și dacă acordul de facilitare privind eliberarea vizelor cu Armenia se va aplica ca și uh, reședinților din Nagorno-Karabakh. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Raportorul domnul Tomus uh, Piotr Poreba nu este în sală, de aceea aș recomanda, uh, v-aș recomanda să primiți un răspuns scris, pentru că altfel nu pot să vă ajut în momentul de față, nefiind în sală raportorul. Bine, trecem la vot acum și s-a deschis votul pentru acest aviz. Vot electronic. S-a închis votul acum. 23. Cineva n-a putut vota. Mai deschidem încă o dată votul. Doamna Nielsen n-a votat, cred. Deci acum votăm uh, electronic. A votat toată lumea. A votat toată lumea. Altfel, de obicei, colegul Posselt este foarte pe fază, văd că acum a votat de-abia. A votat toată lumea? Da. S-a închis votul, 27 de voturi pentru, nimeni împotrivă și două abțineri. Se... 28, de fapt, pentru că e cineva fără cartelă. Se adoptă acest aviz. Colegii care nu au cartelă să ridice mâna. Acordul între Uniunea Europeană și Republica Armenia privind uh, readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală. Nu există amendamente, da? Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Lanzbergis, vreți să luați cuvântul? Da, aș vrea să vă rog să-mi dați câteva informații. Acest acord va fi transpus și pe Azerbaijan. Aveți un acord similar pregătit pentru Azerbaijan? Puteți să ne spuneți și nouă, vă rog? Nu, nu e vorba decât de Armenia în momentul de față. Nu, eu vreau să vă întreb dacă exista poate o procedură și cu Azerbaijanul dacă eventual Armenia e privilegiată, mă interesează de fapt. Ați avut o procedură și cu celelalte țări? Doamna Iatemachi poate eventual să ne spună ceva. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în finlandeză, dacă îmi permiteți. Eu sunt raportoare pentru, pentru acordul de asociere cu Azerbaijanul da, vreți să spuneți ceva despre acest subiect? Da, domnule președinte, eu vreau să spun că, din păcate, negocierile nu au avansat așa de repede ca cu Armenia, dar sper ca să reușim cât de curând să încheiem și acordul cu Azerbaijanul pentru ca să facilităm uh, acordarea de vize. Mulțumesc foarte mult, domnule Landsbergis. Bănuiesc că aveți un răspuns acum la întrebarea dumneavoastră. Nu o să, ar fi trebuit să vă întreb că îmi dați încă un răspuns acum. Da, da, e corect. Mulțumesc. Bine. Continuăm atunci. Avem un vot electronic. S-a deschis votul. La acest punct a votat toată lumea. Domnule Galer, vreți să votați sau nu? Vreți să votați? Dacă vreți, vă rog să votați atunci. A votat toată lumea, s-a închis votul. Da, ridică mâna, am înțeles, Rian, ca de obicei nu ai uh, cartelă. Cu majoritate se adoptă, nici nu e nevoie să repetăm votul pentru că se vede foarte clar că s-a adoptat. Trecem acum la votarea proiectului de raport cu privire la corupție în sectorul public și în cel privat, impactul asupra drepturilor omului în țările terțe. Avem uh, amendamentul 61 aici. Cine este pentru? pe trei părți. Prima parte, cine pentru, mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, mulțumesc, abțineri, se respinge. Partea a treia, cine pentru, care o vreți pe a treia, vreți să o verificați bine. A doua, bine. S-a deschis votul la a doua parte, vă rog. Mulțumesc. Dacă a votat toată lumea, o să închid votul acum. Și se respinge. Mai departe, trecem la partea a treia și votăm direct electronic. E mai simplu, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis. A votat toată lumea, se închide votul. Se respinge. Acum Trecem la amendamentul 62. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 63. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 64. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 65. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 9. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 10. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 72. Pentru. Împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul la 72. Ați votat? S-a închis votul. Poate că, da, e destul de clar, într-adevăr, unanimitate pe acesta. N-am înțeles. Compromisul 11, cine pentru, mulțumesc împotriva, abțineri, se adoptă. 57, 75, eh, îmi cer scuze, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 Se adoptă 83 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 15, cine pentru? Mulțumesc, împotriva, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80, 92 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Apoi aliniatul 15 în două părți, prima parte, Amendamentul 96, deci cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și partea a doua acum, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 97, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 98 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 99 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 100 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 108 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă, nu? Da, se adoptă. 108, haideți să verificăm 108. Cine este pentru 108 uh, cu ridicarea mâinii? Mulțumesc împotriva. Abțineri se adoptă. 109. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Da? Se respinge. Sunteți de acord, nu? Ce votăm? Votăm electronic. Compromisul 18. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge. 104. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu, haideți să mai verificăm electronic. S-a deschis votul acum. A votat toată lumea. S-a închis. Se respinge. 105. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 106 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul 20 pentru, împotrivă,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 Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și trecem la 129, cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 19, nu, 19, nu, de fapt. S-a acoperit. Și acum trecem la 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă 22 pentru, nu, acesta e caduc, s-a adoptat 21, nu votăm 22, 23 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Nu trebuie votat acesta. Trebuie să-l votăm? Da, e compatibil. Bine, 24, vă rog pentru, împotriva, abțineri se respinge. 25 pentru, împotriva. Nu e foarte clar. Haideți să votăm electronic. S-a deschis votul la 25. A votat toată lumea. S-a închis votul. Într-adevăr, câteodată arată mai prost decât este. 26 pentru. Mulțumesc. Împotriva abțineri se adoptă 27 pentru împotriva abțineri se adoptă 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă 29 pentru, împotriva abțineri se respinge. Dacă o persoană din grup nu a ridicat mâna, bine, trebuie să revotăm. Atunci 29 a votat toată lumea, s-a închis votul se respinge cu egalitate, într-adevăr, bine că am verificat electronic. 30 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm și la 30. S-a deschis votul la 30. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Com uh, 37, îmi cer scuze, pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 39 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă. Să verificăm electronic. S-a deschis votul la 43, a votat toată lumea, se închide votul. Foarte just, într-adevăr, se adoptă cu un vot în plus. Trecem la 44. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri. Electronic. S-a deschis votul la 45. A votat toată lumea? S-a închis votul. Într-adevăr, câteodată nu știu de ce verificăm, dar așa arăta. Se adoptă 46 pentru, împotriva, abțineri se adoptă 47 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm din nou electronic. S-a deschis votul la 47. A votat toată lumea? S-a închis votul. Așa e, iată că de data aceasta era mai strâns. Se respinge 48 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 51 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge 55 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 59 uh, pentru. Vreți să verificați la 58?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 Deci când spun a votat toată lumea, înseamnă toată lumea, nu câțiva, dar nu vreau să spun și toată lumea, doamne și domni, că e prea complicat. 5. cine e? pentru? Mulțumesc. Împotriva, abțineri se adoptă 6, pentru, împotriva, vot electronic la 6. S-a vot, deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis. 15 la 15 se le spinge. 7. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Numărul 1 e un amendament lingvistic, nu se votează și trecem acum la voturile de pe avizul DEVE. Nu. A, mai trebuie să trecem și... Bine, 3 la 3 pentru împotriva abțineri Uh, se respinge, DV6 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 7 se adoptă, 7 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 9 pentru împotrivă, verificăm DV9. S-a deschis uh, votul la 9. A votat toată lumea? S-a închis votul. 15 la 15 se respinge. DV12, cine pentru? împotrivă abțineri se adoptă.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 acest aviz astfel amendat. S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. 28 pentru, 2 abțineri. Foarte bine. Mulțumesc foarte mult. Îmi amintesc de vremurile vechi când conduceam ședințele în Parlament. Acum Trebuie să facem o pauză pentru că doamna Schmidt, secretar general de la EAS, vine la 10, așa că aveți timp până la 10 liber acum. Și sper ca domnul președinte să vină, apoi să aveți președintele adevărat al ședinței aici. <laughs> Bitte? Vielen Dank. Finde ich Man gibt immer sein Bestes, Bernd. Încerc să fac tot ce pot. Mulțumesc. Domnul președinte a primit un compliment din sală. Mulțumesc.